Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, dragi colegi, am să vă rog să luați loc. Ich möchte mit der Sitzung beginnen. Aș dori să începem cu reuniunea. În ceea ce privește ordinea de zi, avem unele modificări pentru ziua de mâine. Va trebui să alegem un nou, încă un vicepreședinte pentru această comisie, acum, imediat. Apoi, mâine, um, vom fi în situația în care doamna înalt reprezentant, care ultima dată a fost prezentă în 11 februarie la noi în um, reuniune, uh, din nou uh, nu a reușit să găsească puterea să se prezinte în fața comisiei noastre și permiteți-mi să nu mai am nicio puterea să o reinvit. Uh, ar fi vorba numai de o perioadă de două luni și cred că oricum vom supraviețui această perioadă și fără a o invita, um, am o propunere pentru dumneavoastră și anume ca doamna ministru de externe, care mâine reprezintă președinția italiană și care va participa și la summitul informal. E bine, va rămâne, dumneai va rămâne mai mult timp deci mâine dimineață la 9 va veni, mâine dimineață discuție cu Federica Mogherini. Asta până la aproximativ 11-11.30 și apoi discuțiile prevăzute cu ceilalți. Uh, propun să vorbim despre uh, ambasadoarea Uniunii Europene în Irak și apoi să discutăm cu domnul Abarcan referitor la Ucraina. Uh, dumnealui este monitor șef din partea OSCE și apoi cu domnul Peter Balas. Și apoi înspre ora 12 să ținem votul referitor la buget. Dacă sunteți de acord cu, acest, uh, cu aceste modificări putem uh, proceda așa. Există obiecții, văd că nu este cazul, deci s-a decis. Vă comunic că nici în timpul vacanței uh, de vară nu am stat degeaba. Am călătorit de la Kiev la Ramala la Ierusalim, pentru a prezenta pozițiile Parlamentului care au fost adoptate în plenul din iulie. La mijlocul uh, lunii august am avut o teleconferință cu președinții de la uh, Comisia pentru Drept, sede, uh, um, INTA, pentru a ne coordona și am dus o discuție și la Consiliul Informal uh, și am putut uh, discuta despre Irak, uh, Siria, dar și pe de altă parte despre Ucraina. Au participat reprezentați din partea acestei comisii, dar și din comisiile parlamentare de resort. Această discuție va fi continuată în comisia noastră, pentru că situația este suficient de dramatică pentru a o face, sau permiteți-mi să spun lucrurile așa, de-a lungul întregii mele cariere politice, care este destul de lungă, nu am văzut o situație atât de dramatică. Și ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Ucraina înseamnă că, de fapt, uh, în Europa avem război. Putem spune lucrurilor așa. Sunt trupe străine care luptă într-o țară. Nu sunt uh, soldați care uh, au mers în vacanță cu tancul într-o altă țară. Sunt unități clar definite, trimise în acest stat. Și trebuie dezbătut acest lucru și va trebui să dezbatem și uh, ce are de-a face cu uh, sancțiunile, pentru că um, aud uh, diferite voci în capitale și se spun lucruri care mă dor. Um, de ultima săptămână avem de-a face cu o întorsătură um, fundamentală în Europa. Putem vedea din nou căzând cortina de fier și ne întrebăm unde vom ajunge vom avea cel mai important uh, summit al NATO al, ultimelor, al ultimilor 20 de ani. Cred că asigurarea securității și păcii popoarelor europene trebuie să fie luată în serios de către noi și nu putem să uh, luăm deciziile în funcție de calculele cine are mai, mar, mai mult de suferit de pe urma sancțiunilor. Putin urmărește foarte îndeaproape dezbaterile la nivel european și discuțiile îi spun că pot să continue. A început cu Crimea, apoi am uh, impus sancțiunile uh, comerciale, uh, întâi sancțiunile comerciale, apoi Crimea uh, și noi nu am reacționat suficient de puternic și el continuă pentru a vedea până unde poate ajunge. Și cred că în calitate de Parlament ar trebui să spunem clar că mm, ideile pe care le-am avut mm, sunt, pot fi îngropate. Uh, visul de pace uh, pe care l-am, uh, mi-am permis să îl visez începând cu 1989 este încheiat pentru mine. Cred că pur și simplu trebuie să acceptăm uh, faptul că lucrurile stau altfel și că uneori uh, lucrurile se desfășoară altfel decât uh, ne-am fi dorit. Trebuie să constatăm acest lucru și cu cât mai repede îl conștientizăm, cu atât mai repede vom putea să acționăm. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat uh, modificările. Um referitoare la ordinea de zi. În ceea ce privește procesele verbale, există obiecții, dacă nu, ele sunt considerate adoptate. Trecem acum la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. GUE NGL a comunicat că domnul Javier Cuso și doamna Marina Abiol, că domnul uh, Cuso o, uh, o va înlocui pe doamna Abiol. Da. Îl uh, propunem pe Javier Cuso, născut în Galicia, în Spania, din anii 80 a jucat un rol important în mișcările împotriva fascismului și rasismului, a lucrat pentru um, Uh, pace la nivel internațional și, uh, și drepturile omului. Este un comentator media în domeniul drepturilor omului, uh, geopoliticii și apărării. La nivel profesional publică la ora actuală un documentar referitor la schimbările politice în America Latină după uh, demisia lui Willy Mayer, Javier Cuso l-a înlocuit în domeniul afacerilor externe. Cuso este membru și al uh, subcomisiei SEDE, dar și al delegației uh, pentru relațiile cu Irak și uh, delegației pentru uh, adunarea uh, parlamentară a NATO. Vă rog să îl confirmați ca vicepreședinte în numele GUE-NGL. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Vă mulțumesc, stimată colegă. Nu avem uh, niciun alt candidat. Vă rog. Domnule președinte, colegul meu, domnul Bashir, o va înlocui pe doamna Gurguli în calitate de vicepreședinte. Mulțumesc, am luat notă de asta. Domnul Tanak? Domnule președinte, nu știam nimic despre aceste, uh, despre aceste schimbări uh, la birou. Uh, a demisionat cineva în perioada de vară din postul de deputat? Ce s-a întâmplat? Das war so mitgeteilt worden, wenn ich das... Ni s-a comunicat acest lucru, dacă înțeleg uh, corect, în ultima ședință de plen din partea uh, grupului uh, GUE. Deci, procedura este una obișnuită și dacă nu se dorește un vot secret, eu propun să-l alegem pe coleg prin aclamare. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kuzo. Felicitări, domnule Cuso, vă invit să luați loc alături de noi. So. Nein, nein, äh, Augenblick nicht. Äh, sorry, äh, we have at the moment, because of these hearings, no seats here. Din păcate, din cauza audierii, nu avem suficiente locuri la podium. Deci, după audiere, vă invităm să luați loc uh, alături de noi. Da, viitorii ambasadori uh, s-au temut că își vor, își vor pierde locul. Bun, trecem atunci la punctul 5 de pe ordinea de zi. Domnul ambasador Schweisgut este alături de noi. Până acum, dumnealui ne-a reprezentat interesele în Japonia și acum a fost numit, la, uh, numit șef al delegației UE în China și Mongolia. Äh, despre importanța acestui portofoliu din punct de vedere ale politicii de afaceri externe și ale politicii comerciale. Uh, nu trebuie să vă mai vorbesc mult. Domnul Schweiscut uh, Uh, ni s-a prezentat uh, când a preluat portofoliul uh, pentru Japonia. Vom vedea în curând dacă cumva i-au scăzut competențele de atunci. În orice caz, mă bucur